împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, Împotriva abțineri se respinge amendamentul 14. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Și se respinge. 15. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Și acum încheiem votul Da, am să închid mai întâi votul. S-a respins. Uh, ce s-a întâmplat? Aveți o problemă cu uh, card, cardul de vot? Aveți o problemă cu mașina dumneavoastră, cu aparatul? O să încercăm să rezolvăm. Bun, trecem la amendamentul 16. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Putem de votul. Și se respinge. Amendamentul 13, îmi cer scuze, 13 spune doamna președinte, nu 11. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 1, 30, aliniatul 31, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. În continuare, deschis votul și acum s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Rezoluția. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la acordul de protecție a investițiilor între Uniunea Europeană și Vietnam, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. și s-a închis votul. Și se adoptă. Trecem acum la rezoluția referitoare la acordul de protecție a investițiilor. Votăm amendamentul 1, vot cu apel nominal, să deschis votul. Acum s-a închis votul. Și se respinge. Acum rezoluția. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Și se adoptă. Următorul vot este o obiecție în temeiul articolului 111.3 din uh, lista proiectelor de interes comun. Votăm rezoluția ca atare, vot ca apel nominal, cu apel nominal s-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Și se respinge. Următorul vot este o obiecție în ceea ce privește plumbul și compușii acestuia. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Se adoptă amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la rezoluție. Ca atare, cine este pentru? Împotrivă. O să trebuiască să verificăm acest vot. Vă rog, s-a deschis votul spre verificare. Și putem încheia votul. Um, majoritatea necesară era 353 și avem 394 de voturi pentru, deci se adoptă. Următorul raport vizează o strategie a Uniunii Europene pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 5, prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Tot prin apel nominal. Am deschis votul. Putem închide votul.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 Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Mulțumesc! Mergem mai departe la propunerea de rezoluție cu privire la piața internă și protecția consumatorilor, asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație, procese decizionale automate. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Prin apel nominal am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 5 prin apel nominal. Am deschis votul. Închidem votul. Se respinge amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul D. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Rezoluția în întregime. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Următorul vot este pentru mandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii, alineatul 2. Punctul 6, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 4, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, vă rog să deschideți votul. Închidem votul. se adoptă. Alinatul 7, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Alineatul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliantul 14, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Textul inițial, aliantul 14, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 18, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 33, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Alineatul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Încă o dată. Haideți să repetăm că n-am fost atentă. Îmi cer scuze, spune președinta. Alineatul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. În mod clar se adoptă. Alineatul 47, amendamentul 4, două părți, prima parte, prin apel nominal, vă rog să deschideți votul. Închidem votul. Se adoptă. Partea a doua, tot prin apel nominal. Votul e deschis. Închidem votul. Se adoptă. Avem și un amendament oral la liniatul 50 depus de domnul Gusmo, care are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi suntem de acord cu direcția generală în care merge raportul. Da, avem nevoie de o protecție sporită a cetățenilor europeni din Regatul Unit, dar ca toți ceilalți deputați prezenți, considerăm că aplicarea a ceea ce a fost agreat cu Regatul Unit nu este chiar atât de simplă. Chiar și pentru cei care au trăit timp de zeci de ani în Marea Britanie, accesul la serviciile de bază, contracte de muncă, etc. Deci depunem acest amendament oral care ar acorda o protecție automată cetățenilor și le-ar da dreptul de a primi un document fizic care să demonstreze că ei se bucură de statutul de rezident. Așadar, noi cerem să li se acorde tuturor cetățenilor europeni uh, care uh, sunt acolo până pe 21 ianuarie 2020 un document fizic care să ateste faptul că au statutul de rezident. Vrem să adăugăm aceste două teze la articolul 50. Mulțumesc! Mulțumesc și partea cheie a observației este acea ultimă teză, anume textul amendamentului oral. Sunt obiecții la acest amendament oral? Văd că nu sunt. Atunci supunem la vot amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Va trebui să verificăm electronic. Am deschis votul. Vă rog, stimați colegi, haideți să ținem votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 57. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Apel nominal. Am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Deschidem votul electronic la amendamentul 2, alineatul 66. Închidem votul, vă rog. Se adoptă. Alineatul 68, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 81, două părți. Prima parte, prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 88 prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Alineatul 89, trei părți. Prima parte, prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă partea a doua, tot prin apel nominal, am deschis votul. Închidem votul. Se respinge. Partea a treia, prin apel nominal, am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Supunem la vot rezoluția în ansamblu prin apel nominal. S-a deschis votul. We can now close the vote. Închidem votul. se adoptă. Mulțumesc! Our next report... Urmează acum raportul Mavrides, Banca Centrală Europeană, raport anual 2018, aliniatul 2, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Alineatul 3, prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă a doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Aliniatul 6, textul original. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu pot să-mi dau seama, cred că trebuie să verificăm aliniatul 6. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9, vot prin apel nominal. Am deschis votul și putem închide votul. Se adoptă. Alineatul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 12 pentru, împotriva, abțineri. Aș dori să verificăm dacă se poate. Am deschis votul pe, la alineatul 12. Am închis votul. Se adoptă amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 28, vot prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Supunem la vot atunci textul original. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la alineatul 22, prima parte, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27, vot prin apel nominal. Am deschis votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 20. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 21. Vot prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22, vot prin apel uh, nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri. Aș dori să verificăm amendamentul 2. Alineatul 34. Am deschis votul și cred că putem închide votul. Se respinge. Amendamentul 23, uh, vot prin apel nominal, am deschis votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 3, uh, vot prin apel nominal, am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Am- amendamentul 13 pentru. împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă amendamentul 24, vot prin apel uh, nominal. Am deschis votul. Închidem votul. Se respinge amendamentul 18, vot prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Îmi pare rău, trebuie să, să mai votăm o dată pentru că am avut o problemă tehnică. Deci, pentru a înțelege despre, despre ce este vorba, supunem la vot amendamentul 18, vot prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Supunem la vot acum amendamentul 25. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Putem închide votul. Se respinge. Uh, trecem la, la alineatul 44, amendamentul 4 pentru, împotrivă, Um, haideți să verificăm înainte să văd cine se abține. Deci verificăm uh, amendamentul 4 la alineatul 44. S-a deschis vo- votul, s-a închis votul, se respinge. Trecem la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 15D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Dacă doriți, uh, putem verifica amendamentul 15D. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 16D pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Putem închide votul. Se respinge. Okay, I need to redo that because... Trebuie să votăm din nou pentru că pe ecran apare amendamentul 16D și trebuie să supunem la vot amendamentul 26. Deci amendamentul 26, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Închidem votul. Se respinge. Uh, amendamentul 1 acum, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, tot la considerentul C, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, considerentul M, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și am ajuns acum la rezoluția întregimea sa. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Și închidem votul. Se adoptă. Mulțumesc și acum am ajuns la ultimul uh, vot de astăzi, comerțul ilegal cu animale de companie Uniunii Europeană. Alineatul 2, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 la liniatul 10, vot prin apel nominal. Am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 1 la liniatul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Aș dori să verificăm, pentru că toată lumea este foarte veselă în hemiciclu. Deci, alineatul 36, amendamentul 1, am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. După considerentul de amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost adoptat, dar aș prefera să verificăm. Deschidem votul la amendamentul 5. Închidem votul. Se adoptă. Considerăm tulem amendamentul 6. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm și acest amendament. Vă rog să deschideți votul. Amendamentul 6. Închidem votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Și acum, rezoluția în întregimea sa. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult și acum o să trecem imediat la explicarea voturilor. Kedves kollégák, szeretettel köszöntöm Önöket, ezennel rátérnénk a szavazat szavazatmagyarázat. Dragi colegi, am, uh, am ajuns la explicarea voturilor. Lehet, hagyják el, hogy... V-aș ruga să părăsiți uh, cât mai repede sala pentru a putea începe explicarea voturilor. Începem cu uh, uh, acordul de liber schimb cu Vietnam. Rafaela Zala este prima. Dear colleagues, there are 80. Dragi colegi, avem uh, o listă de 80 de colegi care doresc să, să, să-și explice voturile, deci v-aș ruga să părăsiți în liniște sala și îi dau cuvântul doamnei Rafaela Samira. Aveți cuvântul. Dragi colegi, azi dimineața am votat pentru acordul cu Vietnam și nu a fost simplu. Uh, am considerat că trebuie să votez pentru acest acord, dar situația din Vietnam în continuare nu e neapărat uh, strălucită Uh, s-au făcut pași în direcția greșită din partea guvernului și un astfel de, astfel de acorduri de liber schimb și de protecție a investițiilor cu Vietnam va îmbunătăți, vor îmbunătăți relațiile cu Vietnam, dar vor crea de asemenea și o platformă pentru un dialog continuu cu, uh, pe subiectul drepturilor omului și asta va fi ceva benefic pentru această țară. Iar acordurile noastre trebuie să cuprindă întotdeauna drepturile omului și standardele de mediu și aș ruga Comisia să analizeze felul în în care uh, se utilizează criterii transparente și obiective uh, drept uh, unitate de măsură în momentul în care avem relații cu țări terțe. Doar astfel mm. aceste acorduri se vor bucura de un sprijin cât mai larg în sânul opiniei publice Uniunii Europene. Mulțumesc și acum doamna Obri, un minut din partea GUE, vă rog. Merci. Merci, madame euh, la Mulțumesc, doamna președinte. Bravo, dragi colegi! Tocmai ați votat un acord de liber schimb cu Vietnamul care calcă în picioare drepturile omului, mediul, doar pentru a îi mulțumi pe cei lobbyiști care v-au servit șampanie. Sunteți direct responsabili pentru o catastrofă ecologică care va înmulți, sigur, schimburile comerciale între noi și Vietnam, dar va accelera problema despăduririlor, uh, ne va polua și e frumos să vorbim despre pactul verde cu emoție, dar asta nu ne împiedică deloc să votăm un astfel de acord climaticid. Sunteți direct responsabil de scăderea standardelor sociale. Vom profita de o mână de lucru exploatată care este prinsă între Ciocan și Nicovale, autoritarism și capitalism munca forțată, interdicția sindicatelor și întemnițarea opozanților politici. Asta se întâmplă acolo. ONG-urile v-au alertat, v-au spus să nu semnați asta pentru că are un efect dezastruos. Sunteți însă vinovați. Și mai rău, sunteți vinovați de cinism. Mulțumesc, dragi colegi. Următoarea vorbitoare este Frances Fitzgerald, un minut de la PP. Thank you. Vă mulțumesc. Acest acord va impulsiona schimburile comerciale, va aduce mai multe locuri de muncă și creștere pe continentul nostru. Avem nevoie de mai multe locuri de muncă pentru cetățenii europeni și trebuie să susținem inovarea și crearea de locuri de muncă. Aș dori să spun că dacă, ne, dacă ne-am izolat, nu am reușit să îmbunătățim situația drepturilor omului din Vietnam și nici politicile vis-a-vis -vis de mediul înconjurător. Anumite ONG-uri deja au recunoscut că situația s-a îmbunătățit din acest punct de vedere și acest acord conține un capitol uh, dedicat drepturilor lucrătorilor, respectându-se uh, standardele OIM. Deci trebuie să, nu trebuie să ne izolăm, trebuie să purtăm un dialog uh, cu partenerii noștri. Există și un mecanism de monitorizare a respectării mm, acestui acord societățile comerciale euro- europene trebuie să poată să-și desfășoare activități și, pe, și în alte țări și astfel putem disemina valorile Uniunii Europene. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Șoidrova, numele PP acum. Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să vă explic de ce nu am uh, votat acest acord de liber schimb în general, eu uh, susțin acordurile de liber schimb care reprezintă oportunitatea oportunitate pentru um, ambele părți, însă în acest uh, caz uh, acordul um, nu este suficient de puternic pentru a determina uh, guvernul din Vietnam să elibereze prizonierii politici. Există 140 de asemenea prizonieri politici în Vietnam um, și ei nu au fost uh, eliberați, deși le-am, uh, le-am cerut acest lucru. Drept urmare, m-am abținut cu ocazia um, votului pentru a explica care este poziția mea față de situația drepturilor omului. Vondra doamnă președintă. Am votat pentru acest uh, acord și atitudinea isterică din, uh, de pe partea cealaltă a sălii îmi dă dreptate pentru că am votat pentru. Îmi aduc aminte ce se întâmpla în uh, perioada comunistă Este dificil uneori să discuți cu un uh, regim politic care uh, aruncă în închisoare oameni, un regim unde există prizonieri politici, așa cum se întâmplă și cu Vietnamul. Însă eu sunt sigur că schimburile comerciale vor fi utile din acest punct de vedere și am susținut de asemenea ca rezoluția însoțitoare să fie una fermă. Și drept urmare, aș dori să cer Comisiei Europene să abordeze de fiecare dată subiectul drepturilor omului când discută cu uh, uh, uh, Vietnamul. Vă mulțumesc. Continuăm acum cu domnul Bompar. La președinte, mes chers collègues, Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Parlamentul nostru pentru prima dată a adoptat, de când a fost instaurată noua comisie, un acord de liber schimb. Un acord de liber schimb cu Vietnamul, dar este nefast pentru democrație, pentru lucrători și pentru mediu. Nefast pentru democrație pentru că acest acord cu un, cu un regim autoritar și represiv înseamnă, de fapt, triumful tribunalelor de arbitraj care privilegiază interesele multinaționalelor pe spuza popoarelor. E nefast pentru lucrători lucrătorii atât europeni cât și uh, vietnamezi. Europeni e vorba de 2 milioane de uh, lucrători în domeniul textilelor care vor avea de suferit pentru vietnamezi pentru că exploatarea lor de către multinaționale va fi astfel consolidată. Um, multinaționale care nu prea se interesează de convențiile Organizației Internaționale a Muncii sau de dreptul grevei. Și, de asemenea, nefast pentru mediu, pentru că nu avem niciun mecanism care să ne permită să respectăm obiectivele fixate în acordurile internaționale. Nici nu mai vorbesc despre efectele gazelor cu efect de seră din cauza acestui acord. Așa că resping cu forță acest acord foarte prost. Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul domnul Milan Brglez. Vladavina prava ter spoštovanje temeljnih demokratičnih načel in Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că există valori care stau la baza unui europene, drepturile omului și așa mai departe. Cooperarea internațională a fost înlocuită cu populism și naționalism la un moment dat. Deci e clar că Uniunea Europeană are nevoie de aceste acorduri de liber schimb cu țările terțe. Acum, din păcate, mă aflu într-o minoritate care e de părere că nu putem să închidem ochii în fața standardelor foarte scăzute în materie de democrație din Vietnam. Tocmai de aceea am votat împotriva, împotriva acestui uh, acord, pentru că uh, acesta nu va contribui la uh, promovarea drepturilor omului. Trebuie să fim sinceri și nu putem să lăsăm asta doar în rândul SUA și China domnule președinte. dacă situația din uh, Vietnam cu privire la drepturile omului s-a îmbunătățit atât de mult, cum se face că jurnalistul Van Chidonki este încă în închisoare, a acuzat că a acționat împotriva statului, a contactat Parlamentul și a cerut să amânăm votul. Serios vorbind, cei care spun dacă nu facem noi afaceri cu Vietnamul, cum o să-i convingem să îmbunătățească situația? Asta e un afront pentru nenumărați oameni care ne-au contactat și ne-au implorat să amânăm votul. Este o chestiune care mă indignează și de asta am fost împotriva votului pentru că tocmai am demonstrat că suntem pur și simplu un grup de ipocriți. Am dat rezoluția pe 15 ianuarie cu privire la pactul verde al Uniunii Europene și am spus că vom face acorduri comerciale numai dacă avem și clauze obligatorii pentru o dezvoltare durabilă și preluarea acordului de la Paris. Păcat să ne fie rușine. Mulțumesc foarte mult acum de la PP, domnul Belami. Dragi colegi, votul cu privire la acest acord a fost o chestiune extrem de dificilă. Tot ce se menționează aici are, bineînțeles, un rost și mai ales toate observațiile referitoare la statul de drept, care chiar ne îngrijorează în Vietnam. <clears throat> Însă, noi nu plecăm de la zero, nu plecăm de la uh, o situație de vid absolut. Avem deja schimburi comerciale cu Vietnamul, care este un partener comercial important al Uniunii Europene. Întrebarea care se pune realmente este să menținem această stare de lucruri sau să ajutăm Vietnamul să-l impulsionăm, să-l atragem de partea noastră, pentru că asta ne-am dorit cerându-i să-și asume obiective în materie de drepturile omului și de mediul înconjurător și cerându-i să facă comerț cu noi pe baza unor reguli și pe baza unui principiu de reciprocitate. Mie mi se pare că mergem în direcția bunului simț și dacă nu semnăm acest acord, dacă n-am fi semnat, riscăm să lăsăm Vietnamul în mâinile Chinei și nu cred că ne dorim așa ceva. Europa nu trebuie să fie pasivă. Mulțumesc foarte mult, domnule Bellamy. Acum urmează domnul Le Breton de la ID. Tot un minut. Evident. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am votat împotriva proiectului de acord de liber schimb cu Vietnamul pentru că sunt de părere că acesta va avea cu consecințe negative asupra economiilor și ocupării la noi în Europa. Vietnamul deja ne invadează cu produse ieftine și deficitul uh, balanței comerciale este de 27 de miliarde de euro în 2018. Faptul că aproape nu mai avem uh, taxe vamale, așa cum se prevede în acord, asta nu va face decât să agraveze acest deficit și va încuraja mai mult chiar întreprinderile noastre să de localizeze înspre această țară. Mai mult decât atât, Vietnamul e o dictatură comunistă care nu respectă nici drepturile omului, nici uh, drepturile climatice. Așa că ar fi ipocrit să spunem că acordul acesta, ca prin miracol, va transforma acest regim. În concluzie, putem spune că Uniunea Europeană încă o dată și-a trădat propriile sale valori pe care pretinde că le apără. Mulțumesc foarte mult. Și acum doamna Cumpula Natri. Madam President. Doamna președintă, acordul de liber schimb UE-Vietnam este primul semnat de Uniunea Europeană cu un stat în curs de dezvoltare. Vietnamul mai are o, o cale lungă de parcurs până și îmbunătățește situația și din punct de vedere politic. Însă, pentru o țară în curs de dezvoltare, Vietnamul și-a asumat uh, niște obligații ambițioase prin acest acord care vor îmbunătăți situația lucrătorilor din Vietnam. Prin acest acord, de asemenea, Vietnamul se uh, obligă să respectă standarde de calitate când vine vorba de, ali- de, ali- de alimente, um, să, respecte, să respecte convențiile cheie din Organizația Internațională a Muncii și uh, guvernul uh, și-a asumat și necesitatea efectuării unor reforme. Mm, lucrurile nu s-au încheiat odată cu încheierea acestui acord, ci trebuie să continuăm cooperarea și dialogul pe parcursul uh, uh, etapei de implementare a acestui acord. Doamna Clun, un minut. Yes. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eu am fost pentru rezoluția votată astăzi, pentru un acord cu Vietnamul, deoarece cred că acordurile de liber schimb reprezintă oportunități de a colabora pe toate domeniile, inclusiv standarde sociale, drepturile omului și mediu, pentru că ele aduc beneficii pentru consumatori, companii și creează locuri de muncă de ambele părți. Sunt de acord că Vietnamul nu este o țară ideală când vine vorba de drepturile omului, dar măcar uh, putem să îi implicăm pe cei de acolo, pe această cală, companiile noastre pot să colaboreze și cu siguranță și persoanele uh, fizice, oamenii vor avea de beneficiat. Totul este să veghem la o aplicare corectă și la respectarea angajamentelor asumate, angajamente de mediu, drepturile omului și sociale. Deci eu sunt pentru un schimb comercial bazat pe reguli cu Vietnamul. Este mult mai bine decât să nu avem niciun fel de reguli și niciun fel de comerț, dar de fapt avem oricum un schimb comercial cu Vietnamul. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează doamna Veronica Vrecionova de la ECR. Un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Acordul privind uh, schimburile comerciale și protecția investițiilor între Uniunea Europeană și Vietnam s-a bucurat de sprijinul meu, pentru că în această perioadă în care atât de multe țări uh, reintroduc tarife uh, vamale și practică războaie comercială, noi ar trebui să susținem comerțul internațional ca cineva care a crescut în regimul comunist din Cehia, sunt uh, preocupată și urmăresc îndeaproape situația drepturilor omului din Vietnam. Știu că drepturile omului și drepturile politice nu sunt respectate în Vietnam, că există prizonieri politici, însă prin acest acord cred că Uniunea Europeană are la dispoziție un instrument uh, menit uh, și util pentru îmbunătățirea situației Uh, și când vine vorba de mediul înconjurător, de exemplu. Mulțumesc. Uh, domnul Sahradil are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am fost uh, raportor pe aceste subiecte din 2012 până în 2019. Am renunțat la la, la calitatea, la funcția de raportor pe aceste dosare, pentru că au, a existat o avalanșă de minciuni uh, în mass media din partea ecologiștilor și din partea partidului Di, Di Partei din Germania și um, mi-am dat seama că se dorea amânarea sau suspendarea la nesfârșit a, acest, a acestor uh, acorduri și mă bucură faptul că totuși cu o majoritate solidă aceste acorduri au fost uh, adoptate. Parlamentul European demonstrează că poate susține um, uh, liberul schimb uh, global în situația în care acesta este atât de amenințat. Deci am votat pentru ambele acorduri și mă bucură că avem acest rezultat acum. Mulțumesc, Sean Kelly, din partea PP, PP-ului. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Sunt încântată să pot susține pe deplin acordurile cu Vietnamul. Ca și raportor din partea PPE pentru Asia de Sud-Est, e clar că suntem conștienți de potențialul enorm pe care îl pot avea astfel de schimburi comerciale cu această regiune și că de efectele pozitive pe care acestea le vor avea asupra mediului investițional. Noul acord cu Vietnam ne oferă noi perspective se elimină 99% barierele tarifare și netarifare. Eh, și pentru exportatorii europeni, eh, prin diferite scheme pentru lapte, pentru carne de vită, pentru uh, alte produse, e clar că aceasta reprezintă o oportunitate reală prin acest acord. Și evident, acest lucru e valabil în mod reciproc și pentru Vietnam. Și e un lucru foarte bun și să sperăm că va intra în vigoare cât mai repede, cu putință. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum trecem la următoarea intervenție din partea doamnei Rusca Carolin. Okay. Colleagues, this morning we voted in favor of the agreement. Dragi colegi, azi dimineața am votat în favoarea acordului pentru Vietnam și n-a fost ceva simplu. A trebuit să uh, Vă spun că am hotărât până la urmă să votez pentru acest acord, deși situația din Vietnam, după părerea noastră, nu e foarte bună. Guvernul totuși a făcut câțiva pași în direcția potrivită și ambele acorduri cu Vietnam nu numai că vor îmbunătăți relațiile comerciale dintre UE și Vietnam, ci de asemenea vor crea și o platformă pentru a avea un dialog continuu pe drepturile omului cu vietnamezii. Și asta va fi ceva benefic pentru poporul vietnamez. Iar uh, drepturile omului și standardele de climă trebuie să fie menținute la nivelul cel mai înalt. Recomand recomand Comisiei să analizeze felul în care utilizarea unor criterii transparente și obiective ar putea fi utilizate drept uh, uh, un model de urmat pentru alte tipuri de acord. Pentru că e clar că aceste tipuri de acorduri pot, se pot bucura de un sprijin, doar astfel se pot bucura de un sprijin cât mai larg în rândul tuturor partidelor politice. Mulțumesc foarte mult! Acum o să completăm această dezbatere cu celelalte trei intervenții. Deci, Rus Caroline este prima care va vorbi în legătură cu acordul de liber schimb. Vă rog. Eh Merci, madame la présidente le vote de l'accord de libre Mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, votul cu privire la acordul de liber schimb cu Vietnamul este o veste foarte proastă. Colegii mei au explicat ieri de ce acest acord este în contradicție totală cu dorința noastră de a combate schimbările climatice și a adopta un pact verde european. Au explicat și de ce. Este absolut împotriva uh, dorinței verzilor de a vota acest acord, deoarece el merge împotriva drepturilor omului și a mediului în Vietnam. În Vietnam nu se respectă regulile Organizației Internaționale a Muncii de aceea noi am respins acest acord pentru că el va afecta în mod foarte negativ pescuitul ilegal, uh, pescuitul nereglementat. Din 2017, Vietnamul a primit un cartonaș albastru, uh, galben din partea Uniunii Europene pentru că nu și-a respectat obligațiile în materie de combatere a braconajului. Dacă vrem să avem schimburi comerciale, ar trebui măcar să respecte convențiile internaționale cu privire la combaterea braconajului. Din păcate, prin acest acord, Parlamentul își slăbește sistemul de cartonaș galben și combaterea braconajului. În plus, acordul de liber schimb ar putea să aducă produse din braconaj chiar aici la noi acasă. De asta ne a fost împotrivă. Mulțumim foarte mult. Acum domnul Polciac. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně to nebylo jednoduché rozhodování v této věci eh, pro nás, kteří pochází. Vám mulțumesc. Nu a fost o decizie uh, ușoară pentru cineva um, dintr-un fost regim uh, comunist să voteze pentru un acord comercial cu un stat în care există în continuare un regim comunist. Însă, până la urmă, eu m-am decis să votez pentru acest acord care aduce mai multe avantaje. Este mai bine să fie respectate anumite norme în relațiile reci- uh, reciproce pentru că astfel putem influența ceea ce se întâmplă în uh, Vietnam. Trebuie să înțelegem că avem deja relații uh, bilaterale cu Vietnamul și schimburile comerciale pot să crească și mai mult. Prin acest acord uh, va fi protejat mediul înconjurător, există și dispoziții pentru protecția investițiilor. Sunt toate lucruri pozitive care m-au determinat să votez pentru acest acord. Mulțumesc, domnul Wallace. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Acordul acesta are multe în comun cu alte acorduri similare, cu Japonia și cu Mercosurul. Da, în continuare avem anumite proceduri de protecție, de scanare a protecției care sunt totuși subminate și uh, toată lumea are de suferit din această cauză. Acum, Comisia nu știu dacă își dă seama de catastrofa care ne așteaptă. va trebui să examinăm felul în care sunt protejate drepturile lucrătorilor și să uh, analizăm lucrurile în profunzime până la capăt și să ne asigurăm că se respectă și standardele de climă. Uh, poate că, de fapt, capitalismul va duce până la urmă la o corodare a acestor standarde și avem un sistem globalizat de uh, comercial care va duce la emisii sporite și uh, pentru că vom avea din ce în ce mai multe bunuri care vor circula pe întreaga planetă, în jurul întregii planete și, evident, acest lucru reprezintă niște costuri. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la acordul de protecție a investițiilor cu Vietnamul. Avem o singură cerere de intervenție. Doamna Soidrova. Vă mulțumesc. Am susținut acest acord de protejare a investițiilor UE-Vietnam. Este un, un acord cu caracter diferit față de acordurile discutată mai înainte. În acest moment, Uniunea Europeană este cel de-al cincelea investitor ca importanță în Vietnam, deci Vietnamul este un uh, partener important din punct de vedere al investițiilor uh, pentru Uniunea Europeană și acest acord conține norme clare de protecție a investitorilor europeni în Vietnam. Vor fi create noi locuri de muncă și uh, preconizăm ca Vietnamul să se apropie nu doar din punct de vedere economic de Uniunea Europeană, dar și din punctul de vedere al um, bunăstării și drepturilor de care se bucură uh, proprii cetățeni. În Republica Cehă trăiesc acum 60.000 de cetățeni vietnamezi, a o situație nu este uh, una foarte simplă, dar acest acord ar putea să motiveze Uh, guvernul vietnamez să se apropie și mai mult de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Doamna Mariani are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Da, am simpatie și prietenie față de Vietnam pentru că am fost deputat francez timp de 5 ani pentru uh, Asia de Sud-Est și știu care sunt suferințele acestui popor și eforturile sale. Acum, evident, trebuie să, ne, trebuie să ne uităm și la realitate, trebuie să lucrăm pe date obiective și trebuie să stabilim relații cu toate țările din lume aceasta este concepția noastră în materie de relații internaționale, dar uh, în principiu nu e aceeași și cu cea a Uniunii Europene care tot uh, uh, pro- încearcă să promoveze drepturile omului. Eu am votat pentru acest uh, acord pentru că e vorba de liber schimb și pentru că Uniunea Vamală a Uniunii Europene nu, a mai, uh, nu mai servește popoarele. Noi trebuie să fim atenți la relocalizarea activităților industriale din, industriale din Europa, care nu neapărat vor duce la dezvoltarea altor țări. Putem accepta, uh, nu putem accepta ca o justiție privată să înlocuiască uh, justiția tradițională. Iată motivele pentru care am votat uh, împotriva acestui acord. Vă mulțumesc. Trecem la următorul uh, um, punct. Obiecția în temeiul articolului 111 um, din regulamentul de procedură Cornelia Ernst în numele Guere Cuvântul. Mulțumesc, am, am uh, votat pentru această re- rezoluție și împotriva uh, listei cu proiectele de interes comun. De ce? Pe această listă se vor fi, fi finanțate aproximativ 50 de proiecte uh, Uh, bazate pe gaze naturale în această perioadă a schimbărilor climatice. Proiecte care sunt dăunătoare pentru mediul conjurător. Dacă este să examinăm situația de aproape, nici uh, prin acordul climatic de la Paris, nici prin alte, prin alte acorduri, nu putem să înțelegem de ce uh, mai sunt finanțate asemenea uh, proiecte. fondurile europene nu ar trebui să fie cheltuite pentru aceste proiecte. Fondurile europene ar trebui să fie canalizate înspre energii regenerabile um, pentru interconectarea transfrontalieră. Mă gândesc la Uh, curentul electric solar din Spania care ar putea să fie transportat uh, înspre nordul Europei sau mă gândesc la posibilitatea finanțării uh, unor rețele inteligente electrice în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Aubry. Alors que la Comisia Europeană ne-a prezentat cu mare pompă Pactul Verde, dar dumneavoastră, dragi colegi, tocmai ați votat o, o listă de proiecte in, de interes comun, așa zise, care conține 32 de proiecte pe bază de gaze naturale. Și atunci, cum mai puteți să susțineți uh, că pactul verde vă interesează când gazul reprezintă 20% din emisiile de CO2 la nivel global și avem atâtea proiecte pe această listă? Este vorba de o risipă de miliarde de euro de bani publici care vor finanța aceste proiecte. Și apoi, de ce să importăm gaz din uh, fracturarea uh, plăcilor de șist care vor amenința comunitatea locală.